So, guten Morgen, liebe Kolleginnen. Bună dimineața, dragi colegi, dragi colegi. Herzlich willkommen zu unserer Bine ați venit la <clears throat> reuniunea comisiei noastre. Afară e soare. Nu avem meciuri de fotbal în această dimineață, doar după amiază, dar avem în schimb foarte multe voturi. Sper că toată lumea și-a adus cartelele de vot pentru că vom avea nevoie de ele cu siguranță. Și haideți să începem cu votul la punctul 8 al ordinii de zi. introducerea pe piață și utilizarea produselor biocide, raportul Cristei Clas. Vom uh, trage jaluzelele ca să nu ne intre soarele în ochi, ca să putem număra voturile așa cum trebuie de aici, de la prezidiu. Haideți acum să începem votul. Crista se mai Uite în jur dacă a venit toată lumea. Haideți să facem un mic test ca să nu vot, fie mai multe voturi din partea unui grup politic, așadar un vot de test în ceea ce privește vremea, dacă e bună sau nu. Votul e deschis? Votul e închis. Așadar, funcționează. Nimeni nu are nimic împotrivă ca vremea să fie frumoasă. Așadar, amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Ba nu. <clears throat> Primul vot este 103 Jorgensen. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi, amendamentul de compromis 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, un amendament consolidat, numărul 3. Cine este pentru? Și anume, la solicitarea PPE, un vot pe părți, în trei părți. Așadar, votăm prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Se respinge. 24 la 24 și două abțineri. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm și aici. Votul e deschis. Votul e închis. Angenommen. Se adoptă. 25 la 24. Partea a treia, cine este pentru? Împotrivă. Și aici trebuie să verificăm. Votul este închis. Se respinge. Ajungem așadar, ajungem la alinierea, la comitologie, la tratatul de la Lisabona pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La articolul 1, amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 128 în două părți. Înțeleg că doar partea a doua. Da. Doar partea a doua a amendamentului 128 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 6. E caduc. IMCO 7, de asemenea. Apoi pe pagina următoare, IMCO 8 ca și completare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. La articolul 2, identice 129, 130, ITRE 9, IMCO 9, cele 4. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Votul este închis acum. Se adoptă. 28 la 24. 131. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. Amendamentul 12. Votul este închis acum. Se respinge. 24 la 26. La articolul 3. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 14, <clears throat> IMCO 10, I30. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e adoptat, dar verificăm. Votul e închis acum. Da, a fost strâns votul, dar se adoptă. Am ajuns la 134 moti. Cine este pentru? Împotrivă. Cam același rezultat, dar haideți să verificăm. Votul este închis. 28 la 27 a fost adoptat. 135. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 137 este caduc, 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 138 e caduc, Continuăm cu 139, Weisgerber. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Apoi 16 și 3, 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Dar verificăm. Votul este închis. Se respinge. Continuăm cu 140 Jergensen. Cine este pentru? La 140. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Pe pagina următoare, 21, din partea raportoare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141. Cine este pentru? 141, 142, 317, IMCO 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Beendet. Votul e închis. Se respinge. ITRE 18, 145, 147, IMCO 14. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. ITRE 19, 145, 148, IMCO 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. O 145, Bușoi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. I320, IMCO 16, 149, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 146 este caduc. Pagina următoare, 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 22 e caduc. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 143. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Votul e închis. Se adoptă. 29 la 27. O patru devine așadar ca duc. ITRE 21. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. La articolul 4. 150. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ba, nu verificăm. So, Abstimmung beendet. Votul e închis. Un vot strâns, dar se adoptă. Apoi avem amendamente identice. 151, 321. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 152, 155, aliniatul 2A. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 155, 2B. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 153 e caduc. 25. ITRE 25, IMCO 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 26 raportoare pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 154. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Sunt tot aceleași majorități, dar haideți să verificăm încă o dată. 154, votul e deschis. Nu mai participă toată lumea? Haideți încă cineva? Votul e închis. Se respinge. So, dann ist viel Acum, multe din amendamente sunt acoperite prin amendamentele de compromis. Putem Trecem mai departe, așadar. Ia, Seite 14. La pagina 14 continuăm cu articolul 6. Încă o dată, pagina 14. Andere Seitenzahlen, sorry. Bei mir ist es... Îmi cer scuze, poate la dumneavoastră sunt alte numerotări. Dar e vorba de articolul 6, amendamentele 30, ITRE 30, IMCO 23A. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, 181, Rivazi. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins identice 31, ITRE 31, IMCO 23B. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 182 pentru. Împotrivă. Abțineri. Liberalii nu votează? Nu văd nicio mână ridicată. Încă o dată. Cine este pentru 182? Împotrivă? Abțineri? Verificăm 182. Wie ist denn das eigentlich, wenn die Liberalen mitstimmen? Dann reicht das, ne? Also beendet. Dafür. Votul e închis. Se respinge. 183 Rivasi, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm încă o dată. 183 așadar. Votul e închis. se adoptă cu majoritate la limită, dar văd că nu participă toată lumea. Unii uită să apese uneori pe buton, deci se adoptă. 184 riva zice cine e pentru. Împotrivă. Verificăm încă o dată. Un votul e deschis. Votul e închis. Deja arată altfel rezultatul. A votat încă cineva acum. Se respinge așadar. Remarca mea a fost utilă unora și în detrimentul altora. Așadar, 185-186. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul e închis. Se respinge. Continuăm cu 190. zi cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. So beendet. Votul e închis. Se respinge. Articolul 7. IMCO 24. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Apoi, identice, 32, IMCO 25, ITRE 32. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Identice 33, IMCO 26, ITRE 33. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 34 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Identice 34, IMCO 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. <clears throat> Identice. 35, ITRE 35, IMCO 28. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 8. 191. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I336 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 193 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La articolul 9 acum. IMCO 31 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Apoi identice 195-196 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 195, 196. De la PP votează o persoană în plus. Mobilizarea a fost uh, de succes, dar acum. Acum e bine. Se respinge. 28 la 29. O 199 pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că e aceeași majoritate și se respinge, dar verificăm. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea? Văd că vot lipsesc două voturi, dar dacă nu apasă nimeni, se închide votul și se adoptă. Însă nu participă toată lumea încă. Următoarele sunt caduce și continuăm cu 200, 201, IMCO 31 cu vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A doua parte pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Două doi. Merchis. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. 203, 204, 205, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. beendet. Votul e închis. Și se adoptă. 31 la 26. Apoi 206. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă, dar verificăm. la 206. Pepe Ana Zafir. Iarăși votează o persoană în plus la PP. Trebuie să cadeți de acord cine votează. 29 la 26. Ce se adoptă. ar fi bine să voteze cei care au cartela, pentru că trei persoane m-au anunțat că nu au cartela la ei. Continuăm cu 207 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 208 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. IMCO 31. IMCO 31D pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 209 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 211 i 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 212 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge apoi au fost retrase 213, continuăm așadar cu 214, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Votul este foarte strâns, aș spune că se adoptă, protestează cineva. Da, haideți să verificăm. 214. Und beendet. Votul este închis. Așadar, se adoptă. Articolul 10, 216, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 219, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm la 218. Ended. Votul este închis. Se adoptă. Am ajuns așadar la articolul 11, ITRE 40 împotrivă, abțineri, se adoptă. Dann geht's weiter mit Artikel 13. Continuăm cu 13, 39 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 222 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. I342. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Articolul 15. 227 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 229 și 230. Imco 34, 228 și 343. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Patruzeci, patruzeci și unu, IMCO cinci, ITRE patruzeci și patruzeci cinci. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Identice 231, 232, ITRE 46 și IMCO șase. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 233. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se adoptă. Bine, verificăm. 233. Verificare. S-a închis votul. Se adoptă. 234. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Da, verificăm. Verificăm 234. Mă scuzați, m-am uitat... M-am uitat prost, cred. M-am uitat greșit în audiență. Bine. Continuăm cu articolul 16. ...235 vilți. cine pentru? cine pentru 235? Împotrivă. Abțineri. Respins. 236. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 237. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Beendet. Angenommen. Se adoptă. 238 cade. 239 cade și el. 240 acum. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 241 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 242. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 43, 48. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 243 și anume în două părți. Prima parte. Pentru. Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44 cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 244. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 245 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 45, IMCO 38, ITRE 49. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 39. ITRE 49. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 246. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 247. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 248 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Patruzeci și șapte și trei cincizeci, identice, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, partea a doua, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 48, litre 51, IMCO 40. Nu, pun doar până la 351, Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 40. Cine-i pentru? Nu, cade. Mă scuzați, a căzut. Articolul 17 acum. 249 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 250 i 352. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. I 352. Paragraful 1. Cine pentru? Împotrivă abțineri, respins. I352, punctul B, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 251, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 52, I3.C. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. I352. Intro. Pentru. Împotrivă. abține, Se respinge. 252. Pentru. Împotrivă. abține, Respins. 253. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. în 254 în trei părți. Prima parte. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Prim, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm partea a treia. EPP una zu viel. În plus la PP. Trageți o, o carte la afară. Acum e ok. Au tras doi deja, e bine. Dar n-a servit la nimic oricum la rezultat. Respins. Acum trecem la 255. cine e pentru? Plumb. 255. Împotrivă. Abțineri respins. 256 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. ITRE 52, punctul B. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 257. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 258 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. I352. A, verificăm 258. Bine. Abstimmung dann beendet. S-a închis votul. Nu se adoptă. Da, după cum zisesem, da. Așa. Așa a fost, cum am zis. Bun, I352 cade. Și acum 259, vilți. cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Identice 260, 261, cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 262 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 263 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 265 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 264.ca point CA. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 266 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 264. Punctul CB. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 264.cc. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 267. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 268, 269 și I352. Cine-i pentru ele? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. IMCO 41. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. I352. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 18 acum. 49 ITRE Pentru. A, nu, cade. Cade pentru că 16 a fost respins. 50 a fost acoperit de compromis, deci 273 acum. Votăm 273. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 274 pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. Cincizeci restul textului. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 52 și ITRE 54. Cade. Cincizeci trei. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă identice 275, IMCO 42, CAD. Între 55 cade 54 acum. cine pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Articolul 19 acum. 276 Jorgensen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 277. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 20. Votăm acum identice 55, 357 și IMCO 44. cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se adoptă. 280 Jorgensen. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I359 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 282, 283, 84 și IMCO 46. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. I360 cade. I361 atunci pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins identice 285, 281 și IMCO 47, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 21. Identice 286, 288, 362, vot pe părți, prima parte pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. Partea a doua. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum votăm IMCO 48. cine pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 200 289 ist zurückgezogen. a fost retras, deci votăm ITRE 63, cu IMCO 50, 292 și 311. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 290. Cade? Cade totul?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 Es geht weiter bei 300. 300, între 65, 301. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. First part only, because the second and the third 302, nur erste. 302, prima parte doar. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Wir machen weiter bei 303, identisch mit 304. 303, identic cu 304. Cine-i pentru? Deci 303, 304. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 306 retras. 308 Jorgensen. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 309 Cramer, cine pentru? împotriva, Abțineri? Se adoptă. 310. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Articolul 22. identice, 57 până la 61 și 3, 67. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum... Vreți să verificăm? Verificăm votul anterior. 57-61 și 367 când am zis, am zis că se adoptă, dar haideți să verificăm. E clar că cristalul, toată lumea era pentru, nu-i nimic. Așa, 49 la 9. Poate că n-ați înțeles din traducere. Articolul 23. 312, I368, IMCO 60. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Identice 62, ITRE 69, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. ITRE 70, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Articolul 24, identice 313, 371 și IMCO 61. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Articolul 25. I372. Cine-i pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Verificare. Abstimmung beendet. Angenommen. Se adoptă. Bine. Identice 275 cu IMCO 42. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. IMCO 62-63. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identice acum dar cad. cincisprezece pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 27. Uh, Identice 316, ITRE 75, 76, IMCO 64, 65. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 28. Identice. 317, IMCO 66, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 69, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 cade i 77. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 67. Deci, IMCO 67. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bine. Verificăm. 60, ne? Und beendet. S-a închis votul. Se adoptă. Se pare că unii nu ridică bine mâinile, ca și atunci e greu de văzut și de numărat sau de estimat. Identice, IMCO 68 cu 318. Cine-i pentru? A, cade. Atunci 378. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 29, 319, rivazii. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm 319. Abstimmung beendet. votul. Foarte strâns, dar se adoptă. 320. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm 320. S-a deschis votul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 Cred că e la fel, dar se vrea verificare. Verificăm 321. Doamne Cortinez, nu are rost. Puteți să scoateți cartela. Oricum e un în plus. Bine, se adoptă acum. 322. Merchiți. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 323 Merchis. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 324 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 325, identic cu I379 și cu IMCO 70. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Identice acum 326, I380 și IMCO 71. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Articolul 31. 328. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trei douăzeci Cine-i pentru? Împotrivă? Abține, se adoptă. Treizeci, douăzeci și șapte rivazi. Pentru? Așa este. trebuie să votăm pentru că nu cade decât dacă 328 este respins. Deci votăm 327 întâi. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm. Beendet. S-a închis votul. Se adoptă, nu-mi vine să... Da, Partea a treia acum a amendamentului consolidat a fost respinsă și de aceea trebuie să votăm acum aceste amendamente pentru că n-au căzut. Deci, I381, paragraful 1. Uh, Cine-i pentru? I381, alinat 1. Împotrivă. Trebuie verificat. Se deschide votul.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 <coughs> So, es geht weiter bei 331 Rivasi. Continuăm cu 333 331, mă scuzați, Rivazi, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, verificăm, 331. S-a închis votul. Se adoptă. Identice acum următoarele 64, 339, 340, 341, 342. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 Also ich höre, wir stimmen über Imco 73 ab. Imco 73, acum cine-i pentru? La articolul 33 Imco 73, cine e împotrivă acum? Verificăm. Holger Kramer irritiert mich, weil... Holger Kramer mă cam enervează, ridică mereu pe dos decât toți liberalii și e foarte iritant. Decide-te, te rog, pe ce parte vrei să fii, că mă induci în eroare. Bun, s-a închis votul. Se adoptă. Articolul 34, identice 65 cu ITRE 82. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. E foarte strâns, atunci verificăm. Abstimmung beendet. S-a închis votul. Se respinge. Articolul 35, identice 66 cu ITRE 83. Acestea două. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. ITRE 84. E 384 Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 67 din partea raportoarei. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 346, 385, IMCO 74 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 347 Jorgensen. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum 348 Jorgensen. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă.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 Also, die nächste Abstimmung ist 351. Votăm acum 351 cu ITRE 86. Cine-i pentru 351 cu ITRE 86? Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 352 cade. Și trecem la articolul 36. Avem acum identice 353, 354, ITRE 87 și IMCO 75. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Articolul 37, ITRE 88. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 37a. Nu votăm nimic la el. Continuăm cu articolul 38, 355, RIS Lepage. Pentru. Împotrivă. Abținere se adoptă. Identice 73, 91, încă 76, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 39, 356. Pentru. Potrivă. Abțineri se adoptă. 357. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 40. Votăm numai prima parte. Deci prima parte de la 71 cu ITRE 93, doar prima parte. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Articolul 41 acum. 72 falls. Then administrative change. Falls. Falls, yeah. Everything falls on 49. 41 haben wir nichts abzustimmen, weil alles weg. La 41 nu votăm nimic pentru că a căzut tot. 42, verificăm în momentul de față ce trebuie să facem. Mi se spune că trebuie să votăm 73. Păi, deci 73, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 96, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Da, e groaznic, doamnă Clas, nu? 362, 363 și încă 78. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Articolul 44. mai multe identice, deci de la 365 până la ITRE 98, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum identice 368, 369, ITRE 98. Cine-i pentru ele? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu 370, IMCO 80 și 398 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Identice acum 371, IMCO 80, ITRE 98 și cine este pentru aceasta? Acestea trei, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 374, IMCO 80, IMCO 98, spune președintele. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 99 și cu IMCO 81, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 300 75, i 100 și IMCO 82, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 45, acum 376 cu 378. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Articolul 46 I301 sub aliniatul 1. Cine-i pentru? potrivă, Abțineri. Se respinge. Votăm acum 379 până la I302, prima parte. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Moti. 380 Moti. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Sigur că da. 380 moti. Se deschide votul. Und beendet. Și se închide. Se respinge. Așa am și zis, nu? N-am zis așa. Bine. Continuăm cu IMCO 83 Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Trei sute optzeci și șase, Sulig Rostet Franco, identice cu 387, 388 și IMCO 83. Cine-i pentru? Nu avem interpretare engleză. Ce păcat, spune președintele. Acum aveți? Ați primit interpretarea, da? Repet, 386 până la IMCO 83. Votăm acum cine pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trebuie să verificăm.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 389, IMCO 83 și ITRE 103. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. E atât de just, trebuie să verificăm. Deschidem votul. Ein PP e zu Un plus la PP. se respinge. 390 moti. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Și se adoptă. Dan 391. Apoi 391 două părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă partea a doua pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 47, 393 vai Weisgerber pentru, împotrivă, Verificăm 393. Am alle abgestimmt? So, beendet. Votul este închis. Se respinge. 394 bușoi. Cine este pentru? Împotrivă. Se pare că obosim. haide să reluăm de la capăt. Uh, votăm electronic 394 amendamentul Bușoi. Votul este închis. Se respinge. 395 Girling, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 396 de lange pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 314, 414 și ITRO 106 sunt caduce sau nu? Le votăm 414 și I3 106. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Abstimmung beendet. Votul este închis și se adoptă. Apoi IMCO 84 pentru IMCO 84. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. identice 397, 399, 304 cu un amendament oral și vot pe părți. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 398. zi, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Șaptezeci și șase pe două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. patru identic cu 405, Bușoi, Piriliu. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Identice 77 și 408. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 407 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem acum la i 105. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm i 105. Beendet. Votul este închis și se adoptă. 412. 412 Weisgerber. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 84 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 48, identice, 79, I307, IMC 85. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Identice, 80, I308, IMC 86. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă identice 81, i 309 IMCO 87. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Articolul 49. IMCO 88, partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Identice, 84, IMCO 88, ITRO 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Identice, 85, IMCO 89, cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 50. Au fost toate retrase. Articolul 51. 417 motii. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. und beendet. Votul este închis. Se adoptă 30 la 28. Acum, 87 al raportoarei, ITRE 11, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 52, 418, Vice Gerber, cine e pentru? Împotrivă abțineri, se respinge. 88 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 88 Abstimmung beendet. Votul este închis. Se respinge. IMCO 90. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 53. Identice. Așadar, 89, I312, IMCO 91. Cine este pentru? Împotrivă. abține se adoptă. Articolul 54, IMCO 92 și 90 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. patru pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 93 e caduc, 421 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. doi pentru împotrivă abțineri, se adoptă. IMCO 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. I3 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 423 pași pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 424 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 425 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Articolul 55. Identice 426 și I314 pentru. împotrivă, abțineri, se respinge. 427 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Identice, 428, IMCO 97, ITRO 114, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă identice 428, IMCO 98, I 314 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Identice 428, IMCO 99, I 314 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Mulțumesc. Mulțumesc. Beendet. Votul este închis. Se adoptă. Identice. 428, IMCO 100, ITRE 114, punctul DD. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm atunci. Beendet. Votul este închis. Se adoptă. 429. lepași. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 și 315 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articol 56, 430, tăpașdi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 431 pentru, împotrivă, abțineri Văd că doamna Gresle verifică. Imediat vom face și noi. Votul este închis. Se adoptă. 432 merchis pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 i 316 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm 93 și 116. Votul e închis. Se respinge. 433. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 57. 434 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 435 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 58. Identice 436, IMCO 101 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 437 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 438 vot pe părți, prima parte, cine e pentru? împotrivă. Trebuie să verificăm. 438 prima parte. Votul este închis. Se respinge. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm partea a doua. Și votul e închis. Se adoptă. 439 pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identice. 440, litre 117. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. IMCO 102 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 441, Gris Paș, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 442 cade, 443 Lepaj, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. IMCO 103. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 59, IMCO 104. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 61, amendamentul 94. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Articolul 62, identice 445, IMCO 105, pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 446 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. Articolul 65, amendamentul e caduc. Articolul 66, 320 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 448 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 70. Identice 449, 450, ITRE 321 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. I 321 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 451 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. identice 95 452 pentru împotrivă abțineri se adoptă patruste cincizeci și șase Weisgerber pentru împotrivă abțineri se respinge Articolul 73. Mi se spune că mai trebuie să votăm și amendamentul 455, Rod Parent. Așadar, 455. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Doamnei clase îi place să verificăm, așadar verificăm 455. Votul e închis. Se respinge. Acum. Articolul 73, 462. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 75, ITRE 123. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 76. 464. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Patru sute șaizeci și patru votul e deschis. Votul e închis. Se adoptă. 465 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 466 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea. Articolul 77 identice 470 IMCO 107 pentru împotrivă abțineri se resping identice 96 124 ITRE 108 IMCO cine e pentru împotrivă abțineri se adoptă identice 471 IMCO 109 pentru împotrivă abțineri se resping Articolul 80. 97 pentru. Domnule Rossi, vă doreați să spuneți ceva pe procedură? Să semnalez că interpretarea în italiană rămâne în întârziere și nu pot urmări voturile. Ok, dann să ich langsamer machen. Doriți să continuăm mai lent? Deci, nu mai lent, dar eventual între preții să fie mai rapizi. Also, articol 80... Uh... Bun. Articolul 97 uh, al raportoarei, uh, amendamentul cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 81. 472 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. IMCO 110 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. trei pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Identice 400 Revenim. 473, verificăm electronic. Votul e închis. Se respinge. 474, îmi costă 11. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Articolul 82. Identice. 475, 476, ITRE 125, IMCO 112. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Votul e deschis. Votul e închis. Votul e strâns, continuă să fie strâns, dar se respinge acest amendament. This one covered by the compromise, and this one equal So, dann kommen wir zu den Annexes und da wollte die Frau Bun, trecem acum la anexe și doamna Clas dorea să menționeze ceva aici. Da, ajungem la anexe și aici există multe amendamente care pledează împotriva uh, testelor pe animale și eu uh, sunt în favoarea acestor amendamente. Uh, și m-am pronunțat mai întâi uh, pentru aceste amendamente, dar uh, ieri am aflat că există și ceva contradicție aici. Pe de altă parte, solicităm uh, criterii mai stricte și teste și, pe de altă parte, nu dorim să sprijinim cercetarea. În ceea ce privește cercetarea fundamentală, cercetarea genetică, e nevoie de teste suplimentare și dacă e nevoie de definirea criteriilor științifice atunci când e vorba de uh, substanțe imunotox, și așa mai departe. Așadar, uh, nu reuș- eu nu pot să evaluez uh, exact despre ce e vorba în aceste amendamente, dar aș fi în favoarea acestor amendamente dacă așadar Comisia ar fi pentru aceste voturi în bloc, atunci uh, știu că Comisia de fapt se află în proces de evaluare iar votul nostru ar fi un semnal pentru ca Comisia să vină cu precizări ca să înțelegem și noi ce se ascunde de fapt în spatele acestor amendamente. Mulțumesc raportoarei. Dacă v-am înțeles, sunteți de acord să procedăm la un vot în bloc, e vorba de mai multe pagini, și să solicităm comisiei să analizeze mai exact dacă există contradicții sau diferențe. Așadar, raportoarea ar fi de acord cu votul în bloc. Doamna Rasi. Very sorry, but I... Îmi pare rău, dar nu sunt de acord cu acest vot în bloc la anexa 2. Deci grupul meu solicită vot separat la 479 și 480 plus 500, 501, 504, 507, 8, 9, 10, 516, 28, 30, 33 și 52 și președinția dispune de aceeași listă. Gut, ich habe die Anmeldung. Bun, am primit solicitarea. Așadar, 14 din 73 de voturi ar trebui votate individual. Cred că putem să venim în întâmpinarea acestei solicitări. Așadar, 73 minus 14, aproape 60 de voturi care pot fi votate în bloc. Propun așadar să votăm uh, voturile enumerate. Putem vota așadar uh, amendamentele în bloc, fără cele pe care le-ați menționat, care vor fi votate separat. Suntem așadar la 477, anexa 1. Cine e pentru? În 477, anexa 1, Rivazi. Cine este pentru? împotrivă. Trebuie să verificăm. Verificăm 477. Votul este închis. Se adoptă. 478 rivazi cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bun. Votăm acum 479 și 480. Le votăm separat. Cine este pentru 479 și 480? Pentru, așadar. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. 479-480. Da, votul este închis. Și se adoptă. So. Jetzt käme ar urma acum votul în bloc, cu excepția. Wir machen jetzt die ersten Block bis 409. Votăm așadar primul bloc până la 499. Deci de la 481 până la 499. Cine e pentru? Potrivă? Abțineri? se adoptă. Acum câteva voturi separate. 500. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 501. Verificăm 500. beendet. Votul e închis. Se respinge. 501 pentru împotrivă Se pare că e vorba de aceeași majoritate și eu aș spune că se respinge, protestează cineva. Bun, verificăm. Abstimmung beendet. Votul e închis. Foarte interesant. Se adoptă. Acum votăm acele voturi numite de doamna Hasi, așadar vom sări puțin. Continuăm așadar cu 504. Cine este pentru 504? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. 504 verificăm electronic. Beendet. Votul e închis. Se adoptă. Acum 507. Cine este pentru 507 Ghirling? Împotrivă abțineri, verificăm. Votul este închis. Se adoptă. 508. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 509. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș spune că se adoptă. Verificăm? Nu atunci se adoptă. 510 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 516 ar fi următorul vot individual pentru împotrivă abțineri se adoptă. Masar la 528. Jorgensen 528 pentru pentru așadar 528 împotrivă abțineri se adoptă. 530 Jorgensen pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 533 Jorgensen pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și 552 Gerling doi pentru împotrivă abțineri se adoptă. Bun. Acum vom vota bloc, în bloc amendamentele rămase. Cine este pentru blocul rămas? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Asta ne ușurează munca. So, wir haben einige Abstimmungen, die da nicht im Block waren. Mai sunt câteva voturi pe care le-am sărit. Trebuie să revenim la 511 Rivazi. Le-ați găsit? Cine este pentru 511? Numerotarea la mine e diferită, la mine e pagina 56 dar 511 rivazii, așadar, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, de la anexa 3, Amendamentul 100 al raportoarei. Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Acum 531 rivazi pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 101 Berichterstatterin und ITRE 190. 101 al raportoare și 129 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 535 IMC 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. So, wir kommen jetzt zum Annex 4. Trecem acum la anexa 4. 554 vilți pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 555 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 556 cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Identice 557, 558 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Identice 559, mm, e doar lingvistic, nu trebuie votat. 561 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 562 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Anexa 5, 563 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Identice, 564, 565, 66, i 330, 130, IMCO 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Anexa 6. 567 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Bodul este închis. Și se adoptă. 568. Cine este pentru? Împotrivă. Același lucru, dar trebuie verificat. Așadar, 568 verificăm electronic. Mai lipsește cineva? Votul este închis atunci. Da, foarte strâns. Bun. Vot în bloc, se spune. 569, 570, 71, 72. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Mai dorește cineva? Da, totuși. Votul e închis și se adoptă. 573 rivazii pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 574 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 102 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 575 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 576 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. 576. A votat toată lumea. Atunci e închis votul și se adoptă. șapte rivazi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 578 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 579 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 580 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la considerente. 104 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. überprüfen mal gerade, was noch abgestimmt werden muss und was nicht. Tocmai verificăm ce mai trebuie votat și ce nu. 109, Rivasi. 109, Rivazi, cu trimitere la cei șapte ani. Cine e pentru 109? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 110 a fost retras. Bald haben wir es geschafft. Aproape că am reușit.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 Trebuie să votăm amendamentul 3, identic cu ITRE 2. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Hundertsechzehn. 116 fils. Cine e pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 116, verificăm. Votul este închis. Și se adoptă. Itre 3. ITRE 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Osută șaptesprezece. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 118, 119, I3, 4, IMCO 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Apoi, 4, 3 5, IMCO 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 5 3, 6 pentru. Împotrivă împotrivă, abțineri, se adoptă. 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 și 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, neabțineri se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 126, 127, ITRE 8 și IMCO 5 Cine e pentru? Împotrivă. Haide să mai verificăm o dată. Abstimmung beendet. Votul este închis și se adoptă. Acum trecem la votul final. Pentru întregul raport votăm electronic cine este pentru raport. Votul este închis. 48 pentru, 5 împotrivă, 6 abțineri. Eh, votăm acum și proiectul de rezoluție legislativă. Votul este deschis. Nu mai dorește? Nu mai vrea nimeni. Atunci votul este închis. 47 pentru, 5 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări raportoarei Crista Clas. Mulțumesc pentru activitatea depusă, mulțumesc uh, și tuturor celor care au votat cu atâta bravură și doamnei Lepaj, trebuie să-i spunem că am constatat că există incoerențe și solicităm Comisiei să eh, verifice încă o dată rezultatul pentru a putea face eventual corecțiile de rigoare în a doua lectură. Mulțumesc! A fost un maraton, într-adevăr. Acum mai trebuie să votăm și dezastrul. Acum trecem la dezastrele efective. Mulțumesc și secretariatului pentru ajutor la, acest, la această listă de vot complicată.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 Tag, ne? So, denke, einmal Luft geholt, dann äh, geht's weiter mit. Bun, am äh, respirat un pic și acum continuăm cu raportul lui João Ferreira despre prevenirea dezastrelor naturale și abordarea comunitară. Avem mai multe amendamente consolidate și amendamente de compromis. Vom începe acum, deci, cu C1 al raportorului. Cine este pentru? Danke, dagegen, enthal- Împotrivă, abțineri. Se adoptă. C11. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri. Se adoptă. C2. Împot- pentru, Împotrivă. Abține, se adoptă. C19. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. C10. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. C3. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. C7. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Sezim, check. Da? Also wir haben 53 da, 40 haben abgestimmt, haben... Au votat 40 de persoane momentan, a votat toată lumea? Se încheie votul și se adoptă. C4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C20. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C15. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C5. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. C16. Pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. C13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. C9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. C18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Continuăm cu Libe 17. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 13. Papadopulo. Pentru? Împotrivă. Cum votează PPE? pentru. Atunci se, se adoptă. Libe 11 nu se votează. Regii 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 11 cade. 71 Gutierrez Cortines și Prodi. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Continuăm. Libe 20. Libe 2. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Continuăm la Cross-Border Cooperation cu 15. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 17, cine pentru? Nu, Agri 7, zice președintele, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16, Papadopoulou cu un amendament oral. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Libe 10, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Live 12 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 34 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 37 Zeber da, a fost retras. Continuăm cu 38 Antonescu Niculescu. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Inegalitate, solidaritate cu regiunile, regii 3. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19. Papadopulo. pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu Libe 20. cine pentru Libe 20?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 Abțineri. Se adoptă. Regii 16. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Regii 13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Tremopulos. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Cred că se adoptă. Haideți să verificăm. Beendet. Ja, angenommen. Se adoptă. Dann sind wir bei EU Support to Member States. Susținerea pentru statele membre, 34 Scota Rossi Herans Garcia. Patra Neves. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Secetă, dezertificare și incendii. Îmi cer scuze pentru împotriva abțineri se... Agri 29 se adoptă. 45 pentru cine este pentru Perelo 45. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 49 și Agri 23. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Agri 27. Cine-i pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 55. Perelo Rodriguez pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56. Tremopulos, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 13, cine pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 61. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Agri 28. cine pentru? Împotrivă abține, se adoptă. Risk Mapping 68 Zibber a fost retras, deci 69 din partea raportorului cine pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 Tremopulos pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Libe 16 pentru, Împotrivă. Abțineri. Verificare. Libe 16. Um, ähm, beendet. Hey, knapp. Also. Bun, se adoptă strâns, dar se adoptă Libe 16. 70. Antonescu Niculescu. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1. Papadopulo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2. Estrela. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 3. Estrela. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Tremopulos. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. Perelo Rodriguez. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Papadopulo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 9. Perela Rodriguez. Pentru. Împotrivă.